trecută eu m-am deplasat în Turcia într-o vizită oficială, m-am întâlnit cu președintele Turciei, am vorbit în fața Parlamentului turc și m-am întâlnit de asemenea cu reprezentanții ai societății civile. De asemenea, am vorbit și cu Patriarhul Bartolomeu în legătură cu situația creștinilor din Turcia. Vizita mea și-a dorit să re, uh, reia negocierile încurajând partea turcă să aibă abordare pozitivă pentru rezolvarea problemei cipriote ca urmare a faptului uh, că Ciprul va avea președinția Consiliului. Le-am spus că trebuie să se facă reforme în uh, uh, domeniul drepturilor omului, drepturilor minorităților, libertății de exprimare și sunt destul de sigur că va începe, am fost asigurat că vor începe lucrările pentru o nouă Constituție Uh, după cum știți uh, cu toții, luni au avut loc uh, și primele alegeri libere în Egipt de la detronarea lui Mubarak, <laughs> ca să spun așa. Sigur că egiptenii au dreptul să participe la viața politică din țara lor și partidele politice și societatea civilă împreună trebuie să se asigure că rezultatul alegerilor va reflecta voința poporului egiptean. De asemenea, au avut loc alegeri generale în Maroc ca urmare a reformelor constituționale, noul Parlament va avea și noi puteri, deci și mai multe responsabilități. Parlamentul European e gata să conlucreze mai de aproape cu Parlamentul Marocan. Uh, același lucru este valabil, desigur, și pentru Parlamentul Egiptului. Uh, cu toate acestea, regretăm faptul că observ- o misiune de observatori uh, din Uniunea Europeană nu a fost invitată nici în Egipt, nici în Maroc la alegeri. Eh, sigur că eh, e o măsură a democrației, un semn de democrație ca observatorii europeni să fie invitați la alegeri și regretăm că nu au, lucrurile nu au stat așa. După cum știți, eh, Africa de Nord și Orientul Mijlociu reprezintă totdeauna puncte fierbinți. Noi monitorizăm îndeaproape situația acolo și uh,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 ca urmare a uh, respectării articolului 3, uh, alinatele 3 și 4 ale regulamentului, pe data de 21 noiembrie 2011, uh, Comisia pentru Afaceri Juridice a verificat puterile domnului Kent Johansson și a votat în unanimitate în favoarea validării mandatului deputatului Kent Johansson